Bine, diamo inizio ai lavori. Bine, vă rog frumos <clears throat> să începem cu raportul, sau mai bine zis, avizul doamnei Țavela. Vă rog frumos să dați loc, spune președinta, pentru că deja suntem în întârziere. prego di prendere posto. Un po' di silenzio che diamo la parola. Vă rog frumos să faceți liniște ca să putem să dăm cuvântul doamnei Țavela. Avem 30 de minute la dispoziție pentru această discuție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să salut această nouă strategie a Uniunii Europene pentru regiunile ultraperiferice din Uniune. Este o strategie care ține cont de uh, nevoile specifice ale regiunilor ultraperiferice în domeniul creșterii precum și de uh, caracteristicile acestora în cadrul strategiei Europa 2020. Avem nevoie de o creștere economică, dinamică și inclusivă pentru aceste regiuni. În plus, în această strategie se cere uh, să se țină cont într-o mai mare măsură de regiunile ultraperiferice mai ales în domeniul cercetării și al inovării, implicarea IMM-urilor și uh, consolidarea competitivității. În plus, în acest aviz se sublinează faptul că regiunile ultraperiferice pot să joace un rol de pod, de punte între Uniunea Europeană și țările terțe în domeniul uh, cunoașterii și cercetării. Pentru că și aceste regiuni ultraperiferice au multiple contacte cu țările terțe. Apoi, în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice, în strategia Uniunii Europene trebuie să existe măsuri adaptate destinate acestor regiuni, deoarece ele se află în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, dacă ne gândim mai ales că majoritatea sunt insule și sunt confruntate cu creșterea nivelului mărilor. Acum, în ce privește accesul la internet, economia digitală este un instrument care poate să permită Europei să iasă din criză. Prin urmare, trebuie să acordăm multă atenție uh, um, dezvoltării economiei digitale în regiunile ultraperiferice. Suntem, prin urmare, de acord cu propunerile din raportul del Castillo despre agenda digitală, iar uh, accesul la uh, Wi-Fi trebuie să fie o prioritate pentru regiunile ultraperiferice și precum și accesul imediat și universal la internetul bandă largă. În concluzie, aș vrea să mulțumesc colegilor care uh, reprezintă state membre uh, din teritoriul cărora fac parte aceste regiuni ultraperiferice și de asemenea tuturor colegilor care au contribuit la acest aviz. Președinta, mulțumesc uh, doamnei Țavela. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră și începem cu domnul Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc și doamnei raportor, care ne-a făcut o propunere de text uh, foarte echilibrat. Însă, anumite puncte ar trebui să fie mai bine precizate sau adăugate. În primul rând, în ce privește poziția acestor regiuni. Știți că, datorită tratatului de la Lisabona, um, finanțarea pentru aceste regiuni ultraperiferice a fost mai bine precizată în mai multe domenii și, în plus, ar trebui să ne gândim și la comunicarea dintre instituții. Agenda 2020 ne oferă noi posibilități, nu numai aspectele generale care uh, sunt valabile nu numai pentru, state, pentru teritoriile insulare, ci și pentru cel continental, dar apoi există caracteristici ale politicii regionale care trebuie să se aplice acestor regiuni ultraperiferice. Și noi ar trebui să jucăm un rol exemplar de exemplu, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Guiana franceză. Uh, de acolo se lansează uh, uh, sateliții europeni și tot acolo funcționează, tot de acolo se lansează și sateliții din sistemul Galileo. Este o regiune care s-a specializat și astfel a găsit un vector de dezvoltare. Este un exemplu de urmat și în alte regiuni ar trebui să existe asemenea programe și ar trebui să ținem cont de ele atunci când acordăm finanțare. De exemplu, ar trebui să existe mai multă finanțare pentru cercetare și inovare și să vedem în plus cât de mult merită să investim în infrastructurile care uh, permit uh, să ne permit să facem față provocărilor, precum, de exemplu, schimbările climatice. Cum spuneam, pe termen lung ar trebui să fixăm anumite uh, caracteristici, anumite priorități pentru aceste regiuni ultraperiferice, care ulterior pot să fie finanțate pentru a răspunde așteptărilor și intereselor acestor regiuni. În plus, ar trebui ca și uh, inițiativele emblematice din strategia Europa 2020 să fie aplicate acestor regiuni ultraperiferice. Și așa cum spune foarte bine și Comisia, ar trebui să existe un alineat la uh, capitolul inițiative emblematice unde să se vorbească îndeoseb despre Uh, regiunile ultraperiferice. Ce, care dintre aceste inițiative ar putea să fie uh, concretizată în aceste regiuni? Cam atât vreau de spus, am să depun niște amendamente în acest sens. Mulțumesc! Eu sunt raportor din umbră din partea grupului meu pentru acest aviz, dar mai întâi am să dau cuvântul celorlalți colegi dacă sunt în sală. Nu-l văd pe domnul Tacula din partea ALDE, cineva îl înlocuiește. Nici domnul Turmes nu mai este în sală, cineva dorește să ia cuvântul în numele verzilor. Domnul Chichester. Bine, păi atunci am să iau eu cuvântul în calitatea mea de raportor din umbră. Împărtășesc multe dintre punctele uh, menționate de domnul Van Nistelrooy aceste regiuni ultraperiferice merită uh, o cât mai mare atenție. Și așa cum a spus și Comisia sau raportul Comisiei Regii, importanța acestor regiuni trebuie să fie reiterată și nu ne putem mulțumi cu politicile tradiționale din trecut. Da, exista tratament uh, uh privilegiat în ce privește politicile economice, fiscale, au existat și anumite programe specifice uh, care au, au dat roade, dar acum ar trebui să avem în vedere includerea acestor regiuni ultraperiferice în strategia Europa 2020. Și atunci trebuie să avem un demers uh, uh ofensiv să ținem cont de caracteristicile acestor regiuni, mai ales uh, de natură uh, geografică, și să transformăm aceste uh, particularități în puncte forte, de exemplu în ce privește energiile regenerabile. Anumite regiuni ar trebui să fie un loc în care să se dezvolte mult energiile regenerabile și respectiva regiune în loc să uh, aibă de suferit de pe urma uh, aprovizionării cu energie tradițională, să poată să dezvolte aceste uh, energii regenerabile. Și cum spuneam, trebuie să insistăm și pe uh, adoptarea programelor prioritare care vor permite atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Și așa cum a spus și doamna Țavela, și din punctul de vedere al comisiei noastre, uh, un instrument indispensabil este cel al cercetării. Cum putem, prin intermediul cercetării, să ajutăm aceste regiuni să își să treacă dincolo de slăbiciunile și de lacunele lor și să le transforme în aturi. Obiectivul includerii, integrării acestor regiuni ultraperiferice ar trebui să fie cel prioritar pentru a uh, nu mai fi tot timpul confruntați cu situații de întârziere sau de regres în aceste regiuni. Și cred că cu ajutorul tuturor o să putem să includem acest obiectiv în programul general, în cadrul general pentru cercetare. Să reușim acest, să atingem aceste obiective va fi un mare avantaj pentru aceste regiuni și mai ales pentru IMM-urile de acolo. Prin urmare, cred că trebuie să încercăm să vedem care sunt uh, posibilitățile de specializare în aceste regiuni să existe și mai multă coeziune. Grupul meu va depune amendamente în acest sens, încercând să colaboreze cu deputații care provin din aceste regiuni, pentru că ei cunosc cel mai bine realitatea de pe teren. Cum ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți, dau cuvântul, dar uh, s-a închis microfonul președintei și nu am auzit. Merci, madame, merci, madame la présidente. Juste une intervention pour dire qu'effectivement, je... Mulțumesc, doamnă președinte. Consider la rândul meu că e foarte important să cerem o mai bună integrare a acestor regiuni ultraperiferice în Europa. Dar este de asemenea interesant să ne adresăm statelor membre, pentru ca ele însele să acționeze așa încât uh, disfuncțiunile să fie rezolvate. Trebuie să știți că aceste uh, populații din regiunile ultraperiferice aparțin uh, populației sărace, însă trebuie să-și plătească hrana la prețuri mult mai mari decât în restul Uniunii Europene. Iată de ce trebuie să facem în așa fel încât cei care vând alimente să respecte populația și prin investițiile pe care Europa le va face să răspundem pe teren nevoilor populației, dar și prin intermediul unor pasarele cu țările care uh, se află în apropiere, odată în plus să răspundem cât mai bine uh, nevoilor populației și să le înlesnim viața de zi cu zi. Un element uh, esențial care merită investiția noastră este efectul schimbărilor climatice și în special a creșterii nivelului mării. Va trebui să prevedem, cel puțin să prevedem uh, consecințele viitoare și uh, să acționăm în acest sens. Mulțumesc, doamnă președinte. Dunque, darei la parola. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așadar are acum cuvântul coordonatoarea Comisiei Europene pentru probleme legate de regiunile ultraperiferice, doamna Pinto, vă rog. Bună dimineața! Uh, Comisia salută avizul uh, Comisiei 3 și este de acord că regiunile ultraperiferice trebuie să beneficieze de fonduri din politica de coeziune, tocmai pentru a acoperi handicapurile uh, cu care se confruntă potrivit articolului 343 din tratat. Comisia recunoaște importanța unei mai bune integrări a acestor regiuni și reamintește că cooperarea teritorială uh, dispune clauzele um, clauze speciale pentru cooperarea cu acest uh, tipuri de regiuni. Într-adevăr, recunoaștem efectul major al uh, schimbărilor climatice asupra acestor um, regiuni și suntem de acord că sectorul dezvoltării, cercetării și inovării poate avea un efect pozitiv de asemenea, considerăm că instrumentele prevăzute pentru 2014-2020 um, pot contribui la uh, diversificarea și modernizarea economiilor acestor regiuni, așa încât să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc! Abbiamo pochissimo tempo, ma... Mulțumesc! Mai avem câteva minute la dispoziție pentru a putea da din nou cuvântul doamnei Țavei la raportare. Chiria Proedros, să se feristo olus, Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor colegilor pentru propunerile făcute. Aștept amendamentele pe care le veți depune fără îndoială și sper sincer că vom uh, realiza un aviz care să fie în avantajul cetățenilor din regiunile ultraperiferice. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, cu asta am încheiat discuția, acest punct. Cât privește depunerea amendamentelor, termenul este miercuri, 1 februarie la ora 12. Bene, passiamo successivo președinte. bine, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Atractivitatea investițiilor în Europa. Are cuvântul doamna Kreuzmann, care înlocuiește pe domnul Toiler. Vă rog. Domnul Kreuzmann. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dați-mi voie să mă uh, prezent. Uh, sunt membru al Comisiei ENVI, deci Comisia de Pro- pentru Protecția Mediului. Domnul Toirer mi-a solicitat să înlocuiesc astăzi pentru că nu poate să fie de față și o fac cu dragă inima. Îi voi prezenta vizul și vreau să spun că într-adevăr avem nevoie de investiții în Europa dacă dorim să ne continuăm uh, ruta de până acum, trebuie să stabilim niște standarde, uh, trebuie să avem o politică care să ne permită să ajungem la o redresare uh, economică. În document există trei puncte importante. În primul rând, dezvoltarea pieței interne. Avem nevoie de, <coughs> pentru a ajuta industriile, avem nevoie de o piață internă și în acest scop trebuie facilitate procedurile administrative, trebuie redusă birocrația. Să nu uităm că Europa are mai mult de 500 de milioane de consumatori, deci dispune de cea mai mare piață comercială din lume, un avantaj important. Deci e important ca piața internă să fie mai dezvoltată, să fie consolidată, pentru că nu vom mai avea altfel posibilitatea de a introduce produsele noastre pe piață atât de importantă. Trebuie să fim mai eficienți pentru a putea profita de această piață, dar pentru asta trebuie să uniformizăm normele, trebuie ca regulile de competitivitate, de competitivitate să fie coerente, trebuie uniformizate de către comisie și e nevoie de mai multe investiții în cercetare și inovare, ceea ce ne va permite să facem astfel încât universitățile europene pe viitor să poată forma specialiști cu înalte calificări. Sigur, se pot îmbunătăți lucrurile. Dacă dorim, de exemplu, să îmbunătățim uh, normele în materie de cercetare, uh, în cercetare genetică, Știți că s-au exprimat foarte multe critici în, la adresa acestui domeniu în Europa, de exemplu în Germania, unde întreprinderile au fost împiedicate să efectueze cercetări în acest domeniu și asta înseamnă că cercetătorii ne-au plecat în Statele Unite, iată, complet contraproductiv. Când vedem ce se întâmplă în universități, cercetarea genetică este practic împiedicată în universitățile europene, astfel încât uh, cercetătorii sunt pur și simplu încurajați să plece în alte părți. Noi avem nevoie de parteneriate care să încurajeze cercetarea. Trebuie să conlucrăm cu sectorul privat și Trebuie să ne gândim și la programul Orizontul 2020 pe care l-am dezbătut ieri. Trebuie, trebuie să ne gândim și la IMM-uri care reprezintă jumătate din forța economică a Uniunii Europene. De deci, aceea mă mulțumește faptul că s-a lansat programul COSME. Adesea nu se acordă destul atenție capacității inovatoare a IMM-urilor, dat, dat, fiind, dat fiind structura pieței noastre, IMM-urile au un rol important. Pie- produsele lor introduse pe piață permit să facem progrese reale. Trebuie așadar sprijinite IMM-urile, pentru că toată lumea va avea de câștigat din asta. Programele pentru cercetare și inovare trebuie să fie și în beneficiul IMM-urilor, care să se afle pe cât posibil pe picior de egalitate cu marile companii și, sigur, trebuie și atrași investitorii. Știți că avem uh, infrastructuri foarte bune în Uniunea Europeană și atunci uh, investitorii în domeniul energetic sau al transporturilor ar putea să vină, dar ar fi nevoie pentru asta și de mai multe stimulente. În acest sens, Europa trebuie să-și uh, utilizeze extraordinarul potențial. Energia e unul din factorii cheie pentru a putea crea locuri de muncă în Europa sau pentru a menține locurile de muncă existente, o energie, sigur, cu prețuri la îndemâna tuturor, dar pentru asta trebuie să ne concentrăm atenția pe acest punct. Avem nevoie și de mai multe investiții private în sectorul energiei și transporturilor există criterii stabilite acolo, dar uh, trebuie respectate și trebuie să vedem cum ne putem atinge și, condiții, și uh, obiectivele legate de schimbările climatice, respectând și sectorul uh, economic. Sigur, toată lumea dorește să fie mai puține emisii de dioxid de carbon, dar trebuie și să protejăm și sectorul nostru industrial, trebuie să ajungem la un echilibru să nu crească prea mult prețurile uh, la energie. La... Nu dorim să acționăm în detrimentul sectorului industrial. Știți, mai ales uh, cele mai mari costuri vor trebui suportate până la urmă tot de IMM-uri. Iată, acestea ar fi ideile noi cuprinse în documentul colegului meu și acum aștept uh, intervențiile raportorilor din umbră. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Kaufmann. Vreau să vă spun că avem la dispoziție 17 minute pentru a discuta acest document, pentru că mai apoi uh, avem uh, vizita ministrului Östergaard din Danemarca. Deci nu avem prea mult timp la dispoziție, dar oricum dau, dau cuvântul acum domnului Kelly, care este raportor din umbră pentru, uh, din partea PP-ului. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc și domnului Kurzman pentru, pentru introducere E, sigur, o zonă foarte importantă pentru Europa. Știm că suntem într-o situație de criză și trebuie să creăm creștere economică și locuri de muncă și atunci investițiile în Europa sunt un element esențial în acest sens. Există domenii în Europa uh, unde lucrurile stau mai bine, dar în general uh, pierdem teren față de alți jucători cum ar fi China. De aceea trebuie să ne regândim strategia pentru creșterea în Europa, car, măcar să, asta să fie la nivelul PIB-ului nostru. 26% ar fi nivelul acum. Deci Asta ar trebui să fie cel puțin obiectivul și pe viitor. Punctele menționate aici, sigur, au, sunt foarte importante, mai ales Uh, transportul feroviar, uh, ne concentrăm pe acest aspect uh, și taxele, impozitele sunt foarte importante în domeniul investițiilor. Am discutat ieri, cum s-a spus, programul Orizont 2020, dar acesta trebuie mai bine aliniat cu cerințele pieței și mai ales cercetarea trebuie să ducă la crearea de locuri de muncă. Chiar în această dimineață am citit, de exemplu, că s-a, s-a întreprins o activitate de cercetare în Europa în legătură cu un nou tip de televiziune, dar producția până la, până la urmă va fi situată în altă parte, nu în Uniunea Europeană. Deci e ridicol. Uh, trebuie să ne gândim și la partea de producție. Am vorbit de IMM-uri, că de acolo vine creșterea Apoi, uh, internetul de bandă largă este un alt uh, domeniu esențial și foarte important, mai ales pentru zonele periferice, despre care am discutat adineori. Trebuie să creăm și o nouă mentalitate, un spirit de deschidere pentru uh, domeniul afacerilor și trebuie să arătăm că noi încurajăm uh, venirea companiilor sau investitorilor cât, uh, și trebuie să spun că este interesant că atunci când e vorba de investițiile în Europa, uh, oamenii sunt atenți la logistică, infrastructură, al doilea lucru, stabilitatea mediului politic și al treilea lucru, structura de telecomunicații. Acestea sunt, sunt elementele cheie pentru a atrage investitorii și dacă vom insista pe ele, vom deveni mai uh, importanți și, sigur, lucrurile pot fi de- dezvoltate foarte mult. E interesant că marile orașe, cum ar fi Parisul, Londra, Frankfurtul, au o situație foarte bună și alte orașe s-au, și-au îmbunătățit situația, dar trebuie, trebuie să învățăm din cele mai bune experiențe și să ne asigurăm uh, că investițiile vin în beneficiul tuturor celor 27 de membre. Până la urmă trebuie îndeplinite obiectivele Europa 2020, că ăsta este țelul nostru principal. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly, și acum domnul Corea de Campus. Președinte, chiar o la în primul lugar pela sua... Doamna președinte, întâi de toate felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Însă doresc să felicit pe colegul Kreutzmann. care, iată, face de acum parte din uh, comisia noastră. Îl cunoaștem foarte bine în eforturile sale de la Comisia Piața Internă și ne bucurăm foarte mult să putem de acum colabora direct cu dumnealui. Aș avea câteva comentarii uh, Grupul meu este mai degrabă de acord cu cele cinci alineate propuse, însă avem și sugestii de făcut. Prima propunere se referă la capitalul uman, la resursele umane. Trebuie consolidat acest aspect de competiție pozitivă. Dispunem de un capital uman pe care, într-adevăr, nu-l putem abandona într-un fel de stare de hibernare. Mă refer în special la uh, profesiile liberale. Apoi, uh, există formarea, educația în Europa care trebuie imperativ să se lege de inovație. Universitățile trebuie să investească mai mult în cercetare, în tot ce înseamnă inovație tehnologică. Uh, Însă această muncă este una mai degrabă tăcută și iată de ce trebuie valorizată. De asemenea, standardizarea, armonizarea sunt puncte esențiale pe care am dorit să le dezvoltăm în direcția dezvoltării industriale în Europa. Mai trebuie să spunem că uh, orientările Europa 2020 sunt corecte în ce privește marile provocări, îmbătrânire, durabilitate energetică, schimbare climatică și tot ce s-a mai spus aici inclusiv securitatea aprovizionării cu apă sau siguranța alimentară, medicina, sănătatea, nanotehnologiile, produsele electronice, tot ce ține de biologie și de tehnologia verde. Însă, haideți să nu uităm nici industria de bază în Europa, cum e industria automobilelor, industria chimică, farmaceutică și aerospațială. Nu putem spune că le vom abandona Trebuie să mizăm de asemenea despre industria pe care reprezintă cultura. E un lucru despre care vorbim prea puțin. Există aici o capacitate um, concurențială în Europa, inclusiv în ce privește fotbalul, bună oară. Uh, vă imaginați importanța acestei industrii. De asemenea, trebuie să reamintim și turismul aici. Trebuie să avem o legislație inteligentă, să dezvoltăm comerțul electronic, uh, și nu doar serviciile financiare. Trebuie să mizăm pe o alianță transatlantică pentru că și aceasta este o sursă de inspirație. Așa cum trebuie să consolidăm legislația ce privește falimentul. O singură critică uh, pentru a conchide la punctul 3 atunci când se vorbește despre uh, reducerea costurilor pentru întreprinderi, acele business cost, cred că trebuie să avem o abordare pozitivă și să vorbim despre uh, câștigurile în productivitate și în eficacitate pentru a nu cădea în um, capcana de a reduce doar costurile unui singur factor. Uh, bună oară, costul uh, muncii forței de muncă. În cele din urmă, cred, așa cum au spus și alți colegi, că Trebuie să reamintim uh, evoluția datorilor suverane și riscul pe care acesta antrenează, lipsa de încredere în moneda noastră unică. Toate aceste lucruri influențează investițiile. E un scenariu pe care nu îl putem ignora, chiar dacă nu este deloc unul roz. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corera. Peste 5 minute trebuie să îl primim pe domnul ministru. Ne mai rămâne foarte puțin timp la dispoziție, două minute pentru domnul Prode acum și apoi uh, foarte puțin timp pentru raportor și, și comisie dacă dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Cred că ar trebui să ne gândim la un lucru înainte de a intra în profunzimea acestui raport. Să ne întrebăm dacă Europa dorește să mai existe activitate industrială pe teritoriul său și mai ales manufacturieră. Căci noi nu putem să renunțăm la această cultură manufacturieră. Pentru că vedeți foarte bine că și pe restul planetei, acesta este motorul dezvoltării economice și atunci și în Europa avem nevoie de investiții în acest sector. Și ar trebui să ne pese foarte mult de competitivitate, mai ales competitivitatea Europei față de restul lumii. Vă, iau un, vă dau un exemplu, cel al Chinei. China a arătat că vrea să devină a, a, uzina lumii. Dar noi nu ne putem permite să acceptăm așa ceva. Și nici măcar China nu poate să uh, ne garanteze că uh, nu vor exista niciodată, între ghilimele fiind spus, rupturi de stoc. Nu putem să ne lăsăm numai pe mâna uh, Chinei, având în vedere mai ales provocările pe plan demografic din această țară. Și atunci trebuie mai întâi să definim întreaga problemă, una de natură globală și apoi să vedem cum putem proceda pentru ca Uniunea Europeană să uh, mențină pe teritoriul său acele uh, uh, activități industriale care sunt esențiale. Să vedem ce se va întâmpla peste câțiva ani sau peste câteva zeci de ani pentru că vedeți și dumneavoastră ce s-a întâmplat cu Japonia și cu China, China care a ajuns din urmă Japonia. Mulțumesc, domnul Weber acum, sau doamna Weber. Da, eu sunt domnul Weber, dar există și o doamnă Weber. În două minute. Sunt vicepreședinte al uh, delegației uh, Uniunea Europeană China și a existat un, o adevărată expansiune a exporturilor din China către Uniunea Europeană, <clears throat> cel puțin în ultimii cinci ani și nu este decât un început. Este o, o veste bună cu condiția ca toate aceste investiții uh, uh, chineze în Europa să fie coordonate. Avem nevoie de o politică europeană coordonată, care acum este inexistentă. Și chinezii profită pentru că uh, pun în concurență toate cele 27 de state membre. Toți mari actori economici europeni au un asemenea instrument de coordonare. În Statele Unite există, de exemplu, o comisie a investițiilor străine de fiecare dată când anumiți investitori străini se prezintă pe piața americană, această comisie evaluează oportunitatea investiției respective, eventualele riscuri geostrategice sau uh, față de uh, industriile uh, uh, strategice din uh, Statele Unite sau chiar și față de industriile uh, cele mai recent apărute. Deci ar fi bine și dacă și în Uniunea Europeană am avea un asemenea uh, comitet sau comisie. Și uh, în numele reciprocității aș putea să mai reamintesc faptul că și chinezii au o politică foarte bine pusă la punct în domeniul investițiilor. Există trei categorii. Sectorul uh, interzis, mai bine zis tot ceea ce ține de proprietatea de, de stat, telecomunicațiile, băncile, transportul maritim. Lista poate să continue astfel. Apoi, a doua categorie, acele sectoare unde investițiile străine sunt autorizate, dar sunt frânate, ca de exemplu construcția automobilelor. Întreprinderile europene nu pot să dețină mai mult de 49% din aceste uh, uh, societăți cu capital mixt, de aceea Volvo și alți fabricanți europeni se află în dificultate. Și apoi există cea de-a treia categorie, sectoarele în care investițiile sunt încurajate. De ce? Pentru că chinezii vor să profite de transferul de tehnologie. Pot să pară naivi, dar nu sunt și dacă și noi dorim să nu mai dăm dovadă de naivitate, avem nevoie de un asemenea comitet. Domnul Van Nistelrooy. Bij de twee vorige eh, sprekers, als het gaat om... Mulțumesc, eh, doamnă președintă, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Aici e vorba de investiții, investițiile în Europa și întrebarea e cum atragem noi investițiile. De exemplu, în Grecia, cine face investiții acolo? Păi chinezii. Dacă ne gândim la fondurile care sosesc în Europa sau produsele care sosesc în Europa, Eh, de exemplu, în portul de la Rotterdam, vedem că sunt o grămadă de vapoare care provin din China. Noi, dacă nu ținem cont de acest aspect, eh, nu vom avea câștig de cauză. Pentru că poziția noastră la nivel internațional va fi slăbită. Eh, domnul Weber, sigur că încearcă tocmai să ne consolideze poziția. Voi depune și eu un amendament pentru a avea o atitudine mai ofensivă. Pentru că avem o discuție referitoare la cum va arăta fab uzina viitorului. Dacă noi trebuie să vrem să menținem producția în Europa, Vrem să vedem ce putem face la nivelul ajutoarelor de stat, ce se poate face în sectoarele strategice, dacă dorim să menținem niște sectoare foarte importante și să le avem inclusiv în următorii 20 de ani, trebuie să facem așa. De exemplu, în energia solară trebuie să facem ceva pentru a evita o concurență neleală din partea chinezilor. Uh, trebuie să ne gândim și la implicarea sectorului cercetării Eh, trebuie făcute eforturi enorme în următorii ani, pentru că dacă nu avem o structură de, de cercetare bine pusă la punct, nu putem atrage nici investitorii. Sigur, trebuie să ținem cont de imm dar să nu uităm și de marile companii, pentru că și ele înregistrează pierderi și dacă toate ar pleca din Europa, n-am avea decât de pierdut cu toții. Da, un minut, vă rog, pentru că avem uh, mini, vizita ministrului. Da, doamnă președinte, foarte pe scurt, spune domnul Crocman, mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuții, uh, sunt foarte interesante propunerile lor de amendamente și uh, e important și ce a spus domnul Corea de Campos, dar trebuie insista și pe capitalul uman. Am înțeles că va depune un amendament în acest sens. Trebuie și reduse costurile, productivitatea uh, sporită e un obiectiv important și, bun, trebuie, nu trebuie să ne gândim nu, numai la costuri, că nu acestea sunt decisive. importante, e productivitatea, eficacitatea, eficiența. Președinta, mulțumesc. Vă mai uh, ofer o ultimă informație și anume că termenul de depunere a amendamentelor este marți, 21 ianuarie, la orele 12. Mulțumesc. Cu asta am încheiat discuția pe acest punct. Și acum salutăm pe ministrul Östergaard, e vorba de ministrul danez al cercetării, inovației și învățământului superior, care, sigur, reprezintă președinția în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene. Îi cerem să ne scuze pentru că avem puțină, suntem puțin în întârziere. Dezbaterea noastră va dura până la 12.30. Și cu asta mă grebesc să dau cuvântul domnului ministru, circa un sfert de oră ca apoi să putem și noi pune întrebări și ministrul apoi va putea să ne răspundă. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să vă felicit întâi de toate pentru recenta dumneavoastră alegere ca președinte acestei comisii ITRE. Mulțumesc Parlamentului European pentru ocazia pe care ne oferă de a prezenta proiectele președinției daneze în domeniul inovației. Se fac mulți ani de când uh, Danemarca a deținut președinția Uniunii Europene, timp în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Vă reamintesc că uh, summitul de la Copenhaga, când s-a admis aderarea a 12 noi state membre în Uniunea Europeană. Pentru Danemarca a fost un moment istoric. De data aceasta asistăm la un nou denominator comun. Ne confruntăm cu o profundă criză economică care a adus disrupții în um, în viața noastră. Iată cum ne aflăm în fața unor provocări de proporții. Și trebuie întâi de toate să facem față crizei economice, dar trebuie să răspundem și provocărilor ce țin de energie, mediu, securitate, uh, și bazându-ne pe acestea, președinția daneză are patru domenii de interes. Întâi, avem nevoie de o Europa responsabilă și e limpede că singura modalitate de a obține competitivitate și creștere economică este tocmai o politică economică viabilă. E nevoie de încredere în piețe și acest lucru este decisiv pentru a obține din nou prosperitatea. La nivel european, E nevoie să schimbăm procesul decizional, trebuie să uh, ridicăm standardele în exercițiul democratic, fără a aduce prejudiciu diversității culturale. În timpul președinției daneze vom încerca să negociem uh, cadrul financiar multianual și să avansăm cât se poate de mult în această negociere. O altă prioritate pentru noi este o Europa dinamică. Piatra de temelie a Uniunii Europene este piața unică. Avem nevoie de o piață care să creeze locuri de muncă și prosperitate pentru toți cetățenii. Piața unică europeană trebuie consolidată și inovația promovată. Provocările sunt mari. Creșterea este lentă, datorile sunt mari și asistăm la tot mai multe pierderi de locuri de muncă. Pentru a asigura o creștere durabilă, Trebuie să creăm condiții pentru o excelentă cercetare, inovație și învățământ superior de calitate. Cercetarea și industria trebuie să conlucreze în mod direct. Europa nu trebuie să devină un muzeu prăfuit, trebuie să fim o Europa din, dinamică, cu forță creativă care să depășească granițele noastre. În al treilea rând, a treia prioritate daneză este o Europa verde, ecologică. Trebuie să rămânem un lider mondial în dezvoltarea ecologică. Trebuie să ne adaptăm astfel încât societatea noastră să devină una tot mai ecologică răspunsând în același timp uh, schimbărilor climatice. pe termen lung, asemenea inițiative vor duce și la uh, crearea locurilor de muncă. În următorii 25 de ani, producția de energie verde va crește cu 25%, dar și în același timp, um, producerea de energie fosilă descrește în loc de a cheltui banii pe importul de energie, ar trebui să, să investim în uh, locuri de muncă, <laughs> în ecologie și să ne dezvoltăm energiile regenerabile. Am putea crea până la 2 milioane de locuri de muncă în acest sector. Avem nevoie apoi de o Europa sigură. Trebuie să garantăm siguranța și securitatea cetățenilor noștri. Într-o lume globalizată e nevoie de o cooperare și mai solidă între uh, statele membre. Contextul politic al uh, președinției noastre se plasează în cadrele strategiei Europa 2020. Orizontul 2020 este uh, cheia uh, politicii noastre de dezvoltare și cercetare. Pe parcursul președinției daneze, Consiliul va trebui să se ocupe de câteva inițiative legislative importante în domeniul cercetării și inovării, în special în ce uh, privește um, orizontul 2020, GMS, Euratom și așa mai departe. Mă voi concentra asupra programului Orizont 2020. Viitorul depinde de cercetare și inovație, iar Comisia Europeană urmează calea justă propunând consolidarea uh, programului Orizont 2020 pentru cercetare și inovare. Suntem de acord că trebuie să ne orientăm asupra uh, investirii în um, crearea locurilor de muncă pentru a combate uh, criza economică. Dar, în același timp, e nevoie de un uh, climat sigur. Și toate acestea se pot realiza susținând uh, inovația tehnologică. Președinția daneză încearcă să asigure complementaritatea și sinergia între uh, politica de coeziune, uh, politica agricolă comună și alte activități relevante, toate acestea, ținând seama de programele de educație uh, și inovare. Orizont 2020 trebuie să contribuie la eliminarea fragmentării, asigurând mai multă coerență, inclusiv coerență cu programele naționale de cercetare. E nevoie de coerență între cercetare și inovare și acest aspect este crucial pentru um, viitoarea creștere economică în Europa. Dorim să menținem excelența. Dorim să finanțăm um, inovația și cercetarea, asigurând un Consiliu European al Cercetării puternic. Președinția daneză va face eforturi pentru a asigura mai multă simplitate și transparență în uh, acest program. În acest fel vom putea atrage o participare mai largă din industrie și inclusiv din IMM-uri. Mai puțină birocrație și mai multă cercetare. Acesta va fi motoul nostru. Permiteți-mi acum să spun câte ceva despre felul în care vom conduce uh, lucrările sub președinția noastră. Danemarca este angajată pentru a duce cât mai departe negocierile în marginea programului Orizont 2020 în Consiliu. Uh, calendarul este unul extrem de strâns. Dacă ne dorim ca 2014 programul să devină funcțional, iată de ce. Avem nevoie de obiective ambițioase și ne dorim ca negocierile să le putem duce cât mai departe pe parcursul președinției noastre și mai precis am dorit să atingem uh, un um, consens deja pe 21 mai 2012 cu ocazia Consiliului Cercetării. Vom discuta diversele opinii asupra Orizont 2020 cu uh, toți actorii implicați. Organizăm o conferință interministerială în luna februarie la Copenhaga, tocmai pentru a dialoga cu uh, părțile implicate în acest program. Pe 2 februarie va avea loc un consiliu informal în care vom avea o um, dezbatere informală în marginea uh, programului Orizont 2020. Um, invităm de fiecare dată Parlamentul European uh, am trimis uh, în special o invitație pentru a um, ne livra un discurs uh, noului uh, raportor pe care dumneavoastră l-ați ales. 21 februarie vom avea o dezbatere orientativă. Împreună cu predecesorul dumneavoastră, doamnă președinte, planificăm un, planificam un seminar informal pentru la martie sau aprilie, care să aibă loc chiar aici, la dumneavoastră, în Parlamentul European. Acesta va fi organizat uh, împreună de președinția de Parlamentul European și cu participarea Comisiei Europene. Acest lucru ne va permite să avem o discuție informală între uh, instituții în prima fază a negocierilor în marginea Orizont 2020. Am încredere că seminarul va aduce o contribuție importantă la viitoarele discuții între instituțiile pe care le reprezentăm. Permiteți-mi să conchid uh, prin a spune că președinția daneză va face tot ce poate pentru a asigura o cooperare cât mai bună cu Parlamentul European. Cooperarea între instituțiile noastre și împreună cu cercetătorii, cu industria, este decisivă pentru uh, succesul final al negocierilor. O bună cooperare cu Polonia și Cipru, uh, partenerii trioului nostru. Dacă muncim în mod constructiv, putem să ne atingem obiectivele și să facem un pas important pentru a evita orice uh, ruptură între uh, programul uh, cadru FP7 și uh, Orizont 2020. Cu acestea vă mulțumesc pentru uh, timpul acordat și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte! Grazie, ministru. Mulțumesc, domnule ministru Ostergaard. Iată, ați respectat perfect timpul uh, alocat. Vă mulțumim din inimă. Și acum, dacă cineva dorește să se mai scrie la cuvânt, uh, rog să o facă, dar începem discuția cu doamna Pilar del Castillo. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru, Președinția dumneavoastră este de invidiat pentru orice stat membru care urmează să aibă această calitate. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de dosarul eficienței energetice, exact în perioada președinției daneze și nici mai mult, nici mai puțin decât uh, unul din programele care are, se bucură de una din cele mai importante finanțări comunitare, cum este acest uh, program uh, Orizontul 2020 și în acest sens, Parlamentul European și mai ales Comisia noastră uh, cuprinde mulți membri, după cum se, po- se poate vedea, interesați de aceste aspecte și mai ales membrii foarte calificați, cu înaltă calificare. Lucrurile sună promițător, nu? Eu vreau doar să menționez anumite aspecte uh, care nu numai că sunt importante, bun, acum noi vom avea timp să, discu- să le discutăm. Știți că noi desfășurăm în comisia noastră discuții în acest sens, dar inclusiv atunci când colaborarea cu comisia a fost foarte bună și comisia a ținut cont de multe din propunerile care s-au făcut din partea comisiei noastre, uh, ca să elaborăm uh, documentul pe care l-au prezentat până la urmă, totuși există încă marjă de ameliorare și aici e locul în care comisia noastră uh, va acționa și în relație cu unele din aceste teme uh, voi menționa doar trei. Una e tema generală a finanțării, pentru că ne preocupă foarte mult Eh, pentru că, în mod logic, finanțarea condiționează foarte mult conținutul, eh, temele prioritare. Dacă nu acționăm în paralel, am putea să aprobăm anumite programe și tematici fără a ști dacă se vor bucura și de finanțarea necesară. Și în acest sens, uh, iată, ele nu vor avea valoare reală. Dacă știm cum merge finanțarea, vom putea să prioritizăm în anumite obiective pe cele pe care le considerăm noi mai interesante. Asta ar fi în primul rând. În al doilea, aș mai, aș mai avea două puncte de menționat. În, uh, un punct în legătură cu instrumentele. Aici există un anumit avantaj, pentru că nu sunt multe noutăți, de fapt Uh, față de trecut. Însă eu am înțeles că trebuie să stimulăm mult mai mult instrumentele care să ajute, de exemplu, la o deschidere reală a programelor naționale. Pentru că, într-un anumit sens, asta este forma prin care, într-adevăr, se poate construi spațiul de cercetare european. Și aici încă lucrurile nu sunt foarte clare. În același pachet de instrumente trebuie să prioritizăm proiecte sau acțiuni, inclusiv de mici dimensiuni. Pentru că există tendința să se stimuleze doar acțiunile de mari dimensiuni. Și aici ar rămâne pe din afară foarte multe centre de cercetare, universități, dacă, pentru că se pune accentul doar pe cele mari, nu pe cele mici. Și, în ultimul rând, regulile de participare. Uh, Parlamentul nostru, uh, plecând de la raportul colegii noastre, doamna Carvalho, a avut o contribuție importantă la simplificare. Asta a fost totdeauna uh, o temă foarte importantă, dar care încă n-a fost rezolvată aici, inclusiv în programele cadru. Dar chiar și așa există mm, uh, domenii unde se, poate, se pot regla lucrurile. Aș putea menționa aici anumite aspecte. Concret, a, ar fi fost bine să se crească foarte mult plățile pentru uh, lucruri realizat în consorții, ceea ce nu s-a făcut. Și trebuie să considerăm, luăm, luăm în considerare și acest aspect. Asta ar reduce foarte mult costurile de gestionare a două programe ci este ceea ce toată lumea în domeniul cercetării a tot așteptat. Vă fac un exemplu, pentru că a fost un pas înainte decisiv în materie de simplificare, însă, totuși, după cum spuneam la început, mai e marjă de manevră pentru a face foarte multe în engleză acum. Deci, dumneavoastră vă veți bucura de angajamentul nostru în sensul unei colaborări active și vă mulțumesc pentru prezența astăzi aici alături de noi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Del Castillo. Spune președinte, acum are cuvântul doamna Riera, Riera Madurel din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru, în numele grupului meu vă urez bun venit uh, în, la comisia noastră. Mulțumesc și pe toate explicațiile pe care le-ați oferit și vă spun de la început că sunt de acord cu majoritatea lor uh, și toți avem mari speranțe în președinția dumneavoastră. Cum a spus și doamna Castillo, președinția dumneavoastră intervine într-un moment cheie pentru viitorul sistemului nostru de știință, de inovare, pentru că începem uh, uh, dezbaterea pe noul program cadru Orizont 2020 și deși adoptarea sa nu se va face decât la anul, dar liniile de orientare încă de pe acum se vor vedea și sunt cheie, sunt importante aceste ultimele, următoare șase luni. Următoarele șase luni vor fi foarte importante aici și dumneavoastră aveți un aport foarte important de adus în mm, toate domeniile, dar mai ales în domeniul inovării, de exemplu, unde experiența noastră este recunoscută de toată lumea. Așadar, mulțumesc, vă spun, și după cum spuneam, sunt de acord cu majoritatea propunerilor dumneavoastră. Acum nu vreau să repet ce a spus doamna del Castillo, da, mi-ar place însă să mm, evoc un, câteva aspecte concrete ale propunerii Comisiei în legătură cu orizontul 2020, pentru că sunt aspecte care, vă rog, citind documentele transmise de președinție, Știm că dumneavoastră deja ați, ați luat o minte poziție vara trecută și dumneavoastră, acum că aveți președinția, vă rog să și apărați aceste poziții, că grupul nostru ar vrea să se și regăsească în acordul final. În primul rând, simplificarea. Doamna del Castillo a dat deja exemple. Eh, Ministerul dumneavoastră a apărat opoziția simplificării radicale, eh, conform informațiilor pe care le avem noi. Noi înțelegem că sunt și dificultăți în, eh, pentru ca să obțineți așa ceva și înțelegem că Comisia dorește să facă pași înainte, dar uh, credem că propunerea pe care ne-a făcut-o nu satisface dorința de simplificare a comunității științifice europene. Așadar, considerăm că am putea fi mai ambițioși și, după cum vă spuneam, ținând cont de faptul că știm perfect că există dificultăți aici, dar ne-ar dori să mergem încă și mai departe în această direcție. Contăm pe sprijinul dumneavoastră. Am dorit să știm și ce opinie aveți în acest sens. O altă prioritate acum, pe care dumneavoastră ați uh, prezentat-o, sunt uh, subvențiile bursele Marie Curie. Suntem de acord cu dumneavoastră că reprezintă un instrument de bază pentru atragerea tineretului, tinerilor care doresc să aibă o carieră în cercetare în Europa, deci un element, sunt un element cheie și pentru competitivitatea noastră. Și uh, noi considerăm că bugetul, din păcate, nu corespunde unui astfel, un, un astfel de tip de acțiuni. Nu știu ce credeți dumneavoastră și nu... Și există și această legătură cu industria de care dumneavoastră ați vorbit. Și aceasta e o temă din care credem noi că am putea avea mai multe beneficii de tras și să mergem mai departe. Am dorit să știm pe prea dumneavoastră. Și apoi, sigur, efectele sociale. Dumneavoastră ați vrea ca acțiunile sociale să se restrângă la un număr limitat, dar uh, trebuie să ținem cont de o chestiune aici. Bun, suntem de acord că, bun, cu acest număr limitat, dar cu o definiție amplă, astfel încât să se poată finanța mai mult de un proiect în fiecare din această temă, sau dumneavoastră credeți că această restricție ar afecta și această limitare a numărului de proiecte posibile, că și problema asta ne preocupă. Și am dorit să știm încă de la început ce părere aveți dumneavoastră. Și aș uh, dori să vă spun că, oricum, toate propunerile dumneavoastră se bucură de, uh, sper că se vor bucura de un acord parțial, cel puțin la finalul președinției dumneavoastră și ne pare o idee foarte bună. Uh, și ca raportare pentru Orizont 2020. Îmi doresc o cooperare cât mai bună cu ceilalți raportori din umbră, din toate grupurile și, desigur, și cu Comisia și cu Consiliul pentru a ajunge la acorduri importante într-o temă cheie pentru viitorul nostru. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! nu mai sunt coordonatori care s-au scris la cuvânt, sunt 10 colegi însă care s-au scris la, la cuvânt, 3 minute fiecare dacă dorim să terminăm la timp și să dăm cuvântul și domnului ministru. Domnul Balciti să are cuvântul în primul rând. Așa, gerbiamą pirmininkę. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule ministru, Într-adevăr, președinția daneză și agenda pe care ne-o propune este foarte ambițioasă și nu putem decât să vă felicităm. Faptul că în astfel de momente de criză um, propuneți un program atât de ambițios care cu siguranță ne va duce pe o cale bună. Strategia 2020 um, ne vorbește despre probleme demografice care amenință toate statele membre și, într-adevăr, uh, alături de Danemarca va trebui să căutăm soluții în domeniul sănătății uneoară, iar programul dumneavoastră spune foarte limpede că uh, veți încerca să oferiți uh, condiții <coughs> adecvate în oferirea de servicii de sănătate de calitate acesta este un domeniu de maximă inovație și pentru mulți dintre noi va fi un lucru complicat să înțelegem um, acest punct. Iată de ce v-aș ruga să comentați pe scurt uh, problema sănătății. Mulțumesc, domnul Johnson. Den start som det danska ordförandeskapet har... Mulțumesc. Am dorit să iau cuvântul pentru a reacționa față de declarațiile ministrului din Danemarca. Eu uh, m-am ocupat deja de aceste chestiuni în timpul uh, um, activităților mele precedente și am avut impresia că exista o mare coeziune în uh, guvernul Danemarcei uh, în ce privește aceste tematici. În plus, uh, chiar și în cadrul Consiliului uh, trăiesc cu sentimentul că se va ajunge la o coeziune. Vreau de asemenea să fac o referire aici la pachetul Orizont 2020. Este uh, o provocare și este foarte bine că acum avem uh, acest pachet. Apoi am avut ocazia să uh, mă familiarizez cu toate activitățile din țările nordice în domeniul inovării și ar fi foarte bine dacă acestea ar putea să servească de model. Calendarul dumneavoastră este unul foarte ambițios. Aș dori să vă pun o întrebare despre aspectul economic. Poate că ar trebui să uh, ne gândim cum putem să finanțăm mai bine întregul pachet uh, Orizont 2020, pentru că și înainte au existat proiecte care până la urmă nu au avut efectul scontat din lipsa unei finanțări adecvate. Ar trebui ca instrumentele să funcționeze în mod adecvat, să existe priorități și cel mai bine ar fi să ne combinăm eforturile pentru a finanța cercetarea și a stimula creativitatea. Și, bineînțeles, trebuie să reducem birocrația, să permitem și IMM-urilor să participe într-o măsură mai mare, pentru că deseori uh, întreprinderile mici și mijlocii dau dovadă de un spirit de creativitate accentuat. Și mi-aș dori să existe și o strategie mai uh, bună la nivel local și regional. Există multe posibilități și oportunități în pachetul Orizont 2020 și acestea ar trebui să fie coordonate cu politica de coeziune. În ce mă privește, cred că nu trebuie să pierdem nici când din vedere acest, uh, uh, um, um, această axă a excelenței cunoașterii din pachetul Orizont, Orizont 2020. Cu toții trebuie să ne aducem contribuția la această excelență, pentru ca ea să uh, caracterizeze toate activitățile europene. Conchid spunând că după discuția preliminară de ieri pe tema Orizont 2020, s-a văzut deja că această comisie dorește să își aducă mult contribuția la această dezbatere. Și vă rog să faceți tot ce puteți pentru ca toate statele membre să dea dovadă de bunăvoință și să permită a, a, desfășurarea rapidă a discuțiilor pe marginea acestui pachet. Este unul dintre elementele prioritare pentru a avea o dezvoltare a creativității în Europa. Mulțumesc, domnul Thompson. Tak. Øh, ja, tak, fru formand, og øh, kære minister. Vi har glædet os til, at du skulle komme her i udvalget i dag, og vi kunne få startet. Da, Mulțumesc. Uh, vă urez bun venit, domnule ministru, și putem acum începe dialogul cu președinția daneză. Aici, odată cu noul an, am început și lucrul pe programul acesta Orizont 2020. Sigur, nu se va încheia acest program sau munca pe acest program sub președinție daneză, după cum ați și spus, dar e bine că v-ați stabilit deja obiective ambițioase. Comisia, uh, mă scuzați, uh, președinția daneză ne-a prezentat deja, sau reprezentanții Comisiei ne-au prezentat deja programul 2020. Acum, e bine că s-a trecut de la o abordare tematică la o abordare integrată, pentru că ne stau înainte mari provocări pentru viitorul întregii Uniunii Europene. Și asta implică domenii importante, cum sunt schimbările climatice, sănătate și așa mai departe. Aici, Universitatea de la Copenhaga a prezentat un document cu o abordare integrată foarte interesantă, de exemplu, în lupta împotriva diabetului. Pe de o parte, cercetătorii din domeniul medicinii au colaborat cu specialiști în antropologie ca să vadă cum ar, s-ar putea preveni apariția acestei boli. Deci, iată, există posibilitatea unei abordări interdisciplinare și suntem foarte în favoarea unei asemenea abordări. Dar, acestea fiind spuse, mă îngrijează, mă îngrijorează faptul că științele sociale și umane nu mai figurează ca temă autonomă în acest program. Ieri, reprezentanții Comisiei ne-au spus că, da, dar nu, e, nu figurează nici fizica, chimia, dar în schimb avem domeniul nuclear. Asta este fizică. <laughs> Dar în ce privește uh, comisia noastră, noi avem și Consiliul nostru de cercetare, uh, și știm, totdeauna deciziile politice trebuie bazate pe cunoștințe adevărate. Acum, fără a fi populiști, eu cred că e un lucru care e valabil și la nivelul științelor sociale. E o problemă dacă auzim acum că se spune că științele sociale nu merită să mai obțină cine știe ce subvenții, Uh, pentru că Europa nu se confruntă doar cu problema climei și a sănătății, avem și infracționalitatea, criminalitatea organizată, traficul de ființe umane. Toate acestea sunt aspecte unde e nevoie de o, de o conlucrare la nivel transfrontalier și dacă nu se va avea acest, uh, această abordare interdisciplinară, avem o reală problemă. Și trebuie așadar prevăzute și fonduri pentru științele sociale uh, iată, London School of Economics are experți care pot uh, și, uh, într-adevăr, conlucrează cu experți din alte domenii și pentru ieșirea din criză. Există o mulțime de astfel de exemple, așadar eu sper că președinția daneză va garanta posibilitatea de a coopera și la nivelul științelor sociale și umane. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Herzog! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is hadd gratuláljak, tegnap nem volt ehhez a... Mulțumesc, doamnă președinte! Mm, Doar ce n-am avut ocazia ieri, îmi permit să încep prin a vă felicita de a fi aleasă președinte acestei comisii. Aș dori să-l întreb pe domnul uh, ministru acum. E limpede că avem nevoie de sport și de un regim alimentar sănătos. Însă am fost constrânși la economii drastice. V-aș solicita totuși să ne vorbiți acum, să vorbiți ceva mai mult despre sport, despre inovația care ar putea permite Europei să se relanseze. În ce fel am putea ca cercetătorii și savanții să nu mai părăsească continentul? Cum am putea face în așa fel încât resursele, capitalul uman să rămână aici? pe de altă parte, ca bugetele naționale să nu fie tăiate în acest sector. Cum credeți că putem cheltui mai mulți bani în acest sector atât de important? Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc, domnul Royle, cuvântul. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Minister, herzlich willkommen. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, bun venit printre noi. Am trei observații de făcut. Ați spus mai întâi că cercetarea în știință și ca inovația sunt cruciale pentru viitorul Europei. Ați vorbit de asemenea de industria verde și aș dori să uh, știu cum vedeți dumneavoastră viitorul Europei? Nu există doar tehnologiile verde și tehnologiile tradiționale, cred că au un rol important de jucat. Iar uh, criza actuală arată că anumite state se simt mai bine decât altele, tocmai pentru că uh, au niște sectoare industriale tradiționale puternice, chimie, industria oțelului, industria automobilelor. Nu putem investi în mod parțial, trebuie să putem investi în toate domeniile, în special în domeniile tradiționale, când e vorba de a, a um, vorbi de viitor, nu sunt suficiente ideile bune și frumoase. Anumite state membre uh, participă financiar într-o mai mică măsură la finanțarea cercetării. Ori acest lucru este important. Am fost de acord că principiul excelenței, excelenței este unul esențial și că nu trebuie să tăiem um, uh, bugetul cercetării, însă um, Comisia a uh, răspuns uh, că e nevoie de competitivitate între statele membre care sunt puternice în domeniul cercetării și că poate acesta ar fi motorul care ne va duce mai departe. Însă, acest lucru pentru ca țările care nu sunt foarte mult în urmă să ajungă din urmă pe cele care uh, sunt în fruntea cercetării. Ce părere aveți dumneavoastră? Știm că nu vor exista mijloace financiare suplimentare și în acest caz, cum vom proceda? Dacă trebuie să intrăm în alte rezerve, eu sper să nu fie cazul, dar dacă e cazul, trebuie totuși să stabilim o listă de priorități, să vedem ce e important și ce e mai puțin important, pentru că mijloacele nu sunt uh, infinite. Trebuie să avem o abordare structurată, așa încât să nu existe dispute între statele membre și aș dori câteva precizări în aceste puncte din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Weber au cœur. Țin să vă felicit, domnule ministru, numele colegilor mei. Într-adevăr, împărtășim ambițiile pe care dumneavoastră le-ați exprimat. Jean Monnet spunea că dacă ar trebui să refac totul, aș începe prin cultură. S-a început cu cărbunele și oțelul. Uh, dar cărbunele și oțelul secolului 21 sunt cercetarea și inovația. Iată cum dumneavoastră dețineți un portofoliu decisiv. <coughs> și un domeniu în care Europa acumulează întârzieri, din păcate. Nu îndrăznesc să formulez aceleași întrebări pe care eminenții mei colegi le-au formulat deja, însă aș dori să abordez un alt aspect, alt unghi care pentru mine este esențial. Dezvo- a dezvolta cercetarea și inovarea în Europa este important, am mai spus-o. Dar ne confruntăm cu o problemă de um, risipire a acestei resurse. Proprietatea intelectuală este violată în mod constant și nu doar de către China. În ce fel concepeți apărarea brevetelor, tehnologiilor noastre, proprietatea noastră intelectuală și industrială, deoarece e o problemă care devine tot mai preocupantă. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. On his presentation. Doresc și eu să aduc complimente domnului ministru pentru claritatea obiectivelor și determinarea președinției daneze pentru următoarele șase luni. Uh, venind din uh, întâlnirea referitoare la cultură, e bine să văd că uh, la toate nivelurile există preocupare în acest sens. Am doar două întrebări. Ați subliniat importanța Uh, pieței unice europene. Ce puteți face în șase luni pentru a avansa negocierile? Întrebarea numărul 2. În ce privește economia verde, energiile regenerabile, aveți planuri de inițiative care ar putea să aducă bunele practice din anumite state membre, de a le aduce în atenția unui public mai larg, așa încât să um, ne atingem obiectivele ambițioase din cadrul strategiei 2020. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Iordana Sizel are cuvântul acum. Thank you, President, and thank you, Minister, for... Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră extrem de limpede și pentru prioritățile dumneavoastră. Cred că chiar dacă trebuie să ne concentrăm pe programul Orizont 2020, trebuie să ținem seama și de deciziile deja luate la nivel ministerial și necesitatea de a duce la bun sfârșit alte tipuri de acțiuni. Iată de ce doresc să vă întreb despre uh, area europeană a cercetării. Aici lucrurile se mișcă foarte încet. Totuși, uh, aceasta ar putea să uh, ne ajute în programele de cercetare. În 2008 a existat uh, uh, o decizie luată la Ljubljana referitor la libera circulație a cercetării. Ce planuri aveți pentru armonizarea în domeniul cercetării a politicilor de cercetare în UE? Care sunt planurile dumneavoastră în ce privește sinergia? Ce credeți că miniștrii noștri sunt dispuși să facă în acest moment în fiecare din statele noastre în paralel cu deciziile referitoare la programul Orizont 2020? Grazie. Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Hmm. Slechts enkel punt, eh, wat aansluitend ook bij de vragen die... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Mă voi referi la un aspect legat de întrebări care au fost deja adresate președinției. Sigur că avem îngrijorări. Exista o, un supliment de 30-40% în buget. Statele membre încer- încearcă, din păcate, să-și scadă propria contribuție de fiecare dată. Cum oare, mă întreb, uh, veți încerca să ieșiți uh, din această situație la președinție și cons- președinția Consiliului? Dacă 1 plus 1 e 3, e bine, dar dacă 1 plus 1 e 0, nu mai reușim să facem nimic. Deci cum veți reuși să aveți o reală creștere bugetară, să luați o hotărâre la nivel de Consiliu? Și apoi, investițiile, proiectele majore de investiții de care avem nevoie în cercetare, în infrastructură, cum veți acționa în acest sens? Că poate banii se vor îndrepta doar spre două zone din Europa, nu 16 sau 27, că ar fi un lux, din păcate, pe care nu ne putem permite acum, dar care ar fi abordat dumneavoastră? Și apoi, s-au menționat științele sociale și umane există un domeniu pe care trebuie să-l examinăm, să-l reexaminăm și este exact acest domeniu și cred că aveți o experiență proprie în Danemarca. Din punct de vedere tehnologic, poate că putem realiza multe, dar poate că și industriile, industriile tradiționale ale Europei dispar, pleacă, se pierd. De ce? Pentru că în lanțul inovării nu respectăm uh, toate verigile. Poate că ați putea de- dedica și atenție acestei verigi care riscă să devină lipsă de științele sociale și umane. Avem multe instrumente pentru a atrage investitorii. Avem uh, fondul pentru punerea comună a riscurilor, uh, Parlament, avem o facilitate în acest sens, Parlamentul a susținut-o, au fost alocate 2 miliarde. Uh, ce se întâmplă și cu aceste facilități, da, dacă puteți să-mi spuneți? Mulțumesc. Acum doamna Toia. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt doresc și eu să salut pe domnul ministru și uh, mai ales uh, programul președinției daneze, care este unul deosebit de clar. De asemenea, mă bucur că va avea loc acest seminar, este o inițiativă comună a Parlamentului și a Consiliului, seminar care va fi organizat în incinta organizației noastre. Și sunt de acord și cu ce au spus uh, antevorbitorii mei, de la doamna Madure la ceilalți. De la președinția dumneavoastră ne așteptăm să se facă multe progrese în ce privește științele sociale și umane. Va deveni vor deveni un element uh, uh esențial, uh, le se, le se va acorda importanța pe care o merită sau din potrivă riscă să uh, dispară. Deci ar trebui să acordăm atenție și acestor științe. Și cum spuneam, ne așteptăm foarte mult din partea țării dumneavoastră care a dat exemplul în domeniul securității sociale, a inovării în general, a sectorului uh, îngrijilor de sănătate și așa mai departe. Deci ne așteptăm foarte mult din partea nemarce, având în vedere experiența dumneavoastră. Apoi ne întrebăm cum putem să facem pentru ca uh, sectorul cercetării din Europa să fie cu adevărat în folosul dezvoltării sectorului industrial. Și apoi, cum putem să procedăm pentru ca în toate eforturile depuse în faza de proiectare pot să se transforme în tot atâtea aturi ale produsului finit uh, al industriei noastre. Ieri l-am întrebat pe reprezentantul comisiei ce s-a întâmplat cu concluziile grupurilor la nivel înalt. Și el ne-a răspuns că a ținut cont de avizul acestui grup de lucru la nivel înalt cu excepția unui singur aspect. Ori, eu cred că putem să finanțăm uh, cercetarea europeană, dar să nu ne mulțumim numai cu finanțarea muncii de cercetare în sine, ci și a, a, uh, a uh, proiectelor care apoi au fost a, elaborate. Pentru că orice produs care este made in Europa este un avantaj pentru noi cred că nu cred că ne consacrăm suficient de mult asupra uh, caracterului practic al cercetării, al aplicării în practica rezultatelor. Mulțumesc, domnul Prodi. Foarte pe scurt, căci deja mai multe dintre punctele pe care doream să le evoc au fost pomenite de alți colegi. Vreau să subliniez că cercetătorii ar trebui să fie mult mai mobili în Europa. Trebuie să facilităm, facilităm schimburile de uh, cercetători. Și mai sunt și alte puncte care mi se par importante pentru a garanta viitorul Europei. Acum mă gândesc la propunerea Comisiei, respectiv foaia de parcurs pentru o Uniune fără combustibili fosili până în anul 2050. Este un efort enorm și atunci ar trebui să ne gândim cum vom organiza această ieșire din epoca carbonului. Căci este o provocare similară cu cea reprezentată uh, uh, de cel al doilea război mondial și depășirea uh, perioadei cel de-al doilea război mondial. Ar trebui să regândim întregul sistem. Ori, pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de un sector al cercetării și al dezvoltării foarte puternic. Mulțumesc, ultima persoană scrisă, uh, domnul Rode și apoi domnul ministru. Mulțumesc. O să avem ocazia să mai discutăm împreună, însă prezentarea dumneavoastră mi s-a părut deosebit de interesantă și astfel am dorit să iau și eu cuvântul. Cel mai important aspect este să uh, fim ambițioși, să ne fixăm prioritățile. Acesta este rolul oamenilor politici, să-și fixeze prioritățile. Însă, unii consideră că cea mai bună politică este să îi alegi pe învingători. Aș vrea să știu ce crede președinția daneze despre această, uh, acest modus operandi. Vom continua să îi favorizăm pe uh, câștigători sau vom avea o altă metodă de selecție. Eu unul sunt împotrivă. Este foarte greu pentru oamenii politici să prezică cine vor fi învingătorii pe, în următorii ani. Atunci avem nevoie de un cadru cât mai clar care să le permită oamenilor de știință să, uh, să, de, să se desfășoare. Mulțumesc, spune președinta. Acum avem 10 minute uh, la dispoziția domnului ministru ca să poată să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc acestor numeroase întrebări din partea dumneavoastră care arată angajamentul Comisiei uh, vis-a-vis uh, -vis de dezvoltarea uh, unei uh, celui mai uh, puternic program de cercetare în Europa. Vorbesc de proiectul Orizont 2020. Cred că acesta este punctul de pornire. Toată lumea pare să fie de acord cu domnul de Castillo, care spune că e loc pentru mai bine și sperăm, sincer, că negocierile ne vor duce într-adevăr spre mai bine, să ne ameliorăm. Voi încerca să grupez cât de cât întrebările pe care mi le-ați adresat. Întâi doresc să încep cu simplificarea. Cred că toată lumea este pentru simplificare. Nu um, se poate merge nicăieri în ziua de azi fără ca lumea să abordeze această temă a simplificării. Uh, volul e în detalii, se spune, și în cantitatea acestora. Iată de ce îmi voi încuraja colegii din Consiliu săptămâna viitoare la Consiliul Informal să aducă propuneri concrete de simplificare. Și nu doar acum la începutul negocierilor, ci și pe parcurs uh, și spre final, atunci când uh, va veni vorba de amendamente concrete, de propuneri concrete, atunci fiecare dintre noi să dăm dovadă de simplificare în etapele finale. E important să beneficiem de simplificare, este un pas uh, absolut necesar tocmai pentru a uh, oferi posibilitatea și IMM-urilor de a dezvolta um, proiecte de uh, mai mici proporții. Mai mulți dintre dumneavoastră au evocat acest lucru. Iată de ce sper că simplificarea este un angajament al fiecăruia dintre noi, așa încât să putem. Asta știu că mm, Parlamentul a făcut multe, Comisia a făcut multe în domeniu, așa încât uh, sperăm să obținem uh, pași importanți. <coughs> Mulți dintre dumneavoastră a vorbit despre finanțare. Sigur că este elementul esențial. Așa cum știți, cadrul financiar uh, multianual se va discuta tot uh, în uh, cadrul președinției daneze, chiar dacă nu strict de către mine, pentru că nu ține de domeniul meu, dar vom vedea încotro ne îndreptăm și m-am concentrat asupra acestui punct la început, pentru că dacă am putea insera problematica noastră uh, în uh, sectorul creării locurilor de muncă, în ce fel vom investi, în ce fel vom crea locuri de muncă, vom crea creștere durabilă pe termen lung, tocmai pentru a nu rămâne în urma fenomenului global, cred că dacă putem uh, pune pe masă și această discuție, vom obține probabil și finanțarea pe care ne-o dorim. în ce privește o mai bună legătură cu alte politici, uh, Bunăoară, uh, politica de coeziune, fondurile structurale, uh, inclusiv PAC și toate politicile adresate IMM-urilor. Ei bine, aici cred de asemenea că este important să ne concentrăm pe acest tip de coerență și am uh, uh, invitat pe comisarul Han la Copenhaga, la întâlnirea noastră informală, tocmai pentru a avea o discuție cât mai țintită asupra felului în care putem dezvolta legături și sinergii între diversele politici și programe pentru a asigura o infrastructură care să asigure un viitor programelor noastre. Este o discuție sensibilă, știu, dar tocmai pentru că mulți dintre noi sunt de acord cu uh, această corelare a uh, diverselor politici, uh, îmi permit să pun acest punct pe agenda mea. Mai mulți uh, dintre dumneavoastră, uh, chiar și doamna Thompson, au vorbit despre uh, științele sociale și umane. Doresc să vă asigur că ne dăm seama de această dezbatere în curs am avut ocazia să discut și marginea propunerii Comisiei pentru următorul program cadru. Mulți cercetători din întreaga Europa s-au exprimat în acest punct. Și cred că e important să ne concentrăm asupra faptului că dacă avem o Uh, abordare din perspectiva provocărilor sociale, atunci trebuie să păstrăm o uh, viziune deschisă și în ce privește abordarea multidisciplinară, care, din punctul meu de vedere, este un element preliminar discuțiilor despre piață și așa mai departe. Trebuie să fim conștienți că piețele și produsele reflectă uh, comportamentul uman ori acest lucru ține, desigur, de științele sociale, eh, care au multe de oferit. Așa încât am fost mulțumit să văd că atunci când s-au reunit în Copenhaga eh, cercetătorii de top eh, ai Europei, au spus în mod explicit că doresc o abordare trans și multidisciplinară și e important ca acest uh, element să nu fie uitat. Nu putem uh, vorbi doar despre provocări sau doar despre anumite domenii privilegiate. E important să avem această abordare multidisciplinară. Apoi, mai cred că este important uh, ceea ce domnul Hansen a spus, dar și alți colegi, anume că nu trebuie să ne uh, focalizăm doar pe finanțare uh, și cât de mare va putea fi uh, bugetul nostru, ci și asupra felului în care putem obține programe mai eficiente, cât de multe putem face cu un buget dat. Cum putem avea o mai bună coordonare între ceea ce se întâmplă la nivel național și la nivelul UE? Cum putem coordona mai bine cercetarea uh, și industria? instrumente sunt pe masă, acestea sunt promițătoare, uh, tocmai în a lega punți <laughs> între diversele sectoare. Uh, toate guvernele UE încercă să găsească soluții și e important ca noi toți să ne împărțim responsabilitatea și să facem în așa fel încât uh, banii de care dispunem să fie cheltuiți cu cap. S-a vorbit mult despre provocări. E important să ne concentrăm pe aceste provocări care sunt într-adevăr extrem de extinse, care eh, de aplicare și în abordarea lor multidisciplinară, dar de asemenea este important să nu uh, avem o listă atât de lungă cu definiții atât de, de largi care să ne împiedice de a avea o listă de priorități. Avem nevoie de echilibru, într-adevăr. Trebuie ca, de îndată ce dispunem de niște resurse, să arătăm clar care sunt prioritățile, iar propunerile comisiei cred că sunt promițătoare. Sunt însă de acord că trebuie să ne asigurăm că definițiile nu sunt nici prea strân, nici prea înguste, nici prea vaste trebuie să susținem uh, companiile și tehnologiile pe care acestea le dezvoltă. Cred că nu trebuie să ne lăsăm pradă confuziei în uh, aceste dezbateri. În ce privește mobilitatea și uh, Area Europeană a Cercetării, sunt în favoarea uh, ideii că cunoașterea este cea de-a cincea uh, putere și libertate, E evident că cercetătorii trebuie să poată să uh, se deplaseze și să poată munci oriunde în uh, cadrul Uniunii. Trebuie să consolidăm programele de mobilitate, iar luni aștept cu nerăbdare să particip la comisie uh, când uh, Comisia va face publică consultarea uh, uh, publică vizând area europeană a cercetării. Este un aspect extrem de important. Ne vom asigura că și în acest domeniu se vor face progrese. S-a vorbit despre Uh, diferența între tehnologiile tradiționale și tot ce înseamnă uh, noi tehnologii ecologice. Avem nevoie de energie durabilă, de mai puține uh, combustibile fosile. Și asta nu înseamnă că întoarcem spatele industriilor tradiționale. Multe au găsit calea de a se reînnoi. Aceasta este o provocare și uh, voi fi în mijlocul acestora. Cred că multe din uh, inovațiile de care avem nevoie se vor produce tocmai în industriile tradiționale care acum uh, încearcă să se schimbe. Vă dau un mic eh, exemplu. Bioindustria este probabil uh, o arie în care există multe, multe posibilități pentru tot ce înseamnă ecologie și uh, energie nouă. Nu, dor, nu ne dorim o confruntare între uh, industrie tradiționale și cele de tip nou, durabile. Cu siguranță nu am reușit să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră, dar sper să am ocazia să revin asupra uh, lor. Um, Aștept cu nerăbdare seminarul nostru comun și apreciez spiritul dumneavoastră de cooperare L-am eh, regăsit acesta în toate întrebările dumneavoastră. Sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră eh, atunci când spuneați că acesta este un moment cheie, tocmai pentru că ne aflăm în criză, trebuie să ne prioritizăm resursele, trebuie să fim gata să investim în viitor și să vedem în ce fel putem răsturna Uh, situația, să scăpăm de șomaj, să creăm mai multe locuri de muncă. E limpede că lucrurile nu sunt ușor de realizat, dar împreună și prin deciziile pe care le vom lua împreună, inclusiv pe parcursul președinției daneze, ar putea avea un efect pe termen lung. Și aș dori ca unele, măcar unele dintre ideile noastre să ducă la răsturnarea acestei tendințe a crizei. Vă mulțumesc foarte mult! Noi ringraziamo tutti il Ministro per la sua prezenza. Mulțumim, domnule Ministru, pentru prezentare, pentru claritate, pentru că a venit astăzi alături de noi, pentru disponibilitate și, în încheiere, vă mai spun că reluăm lucrările la ora 15, când vom avea o audiere privitoare la cooperarea energetică în Uniunea Europeană. Mulțumesc și salutări și urări de succes din partea întregii noastre comisii.